europene de reindustrializare în contextul recentelor cazuri Caterpillar și Alstom. Avem uh, Consiliul și Comisia prezente. Îi dau cuvântul domnului uh, Corcioc. Aveți uh, cuvântul și vă mulțumesc pentru prezență. I have it on. So once again, Madam Doamnă președintă, stimați membri ai Parlamentului, doamnă comisar, în primul rând aș dori să-mi cer scuze pentru că nu voi putea să rămân pe parcursul întregii dezbateri și motivul este că trebuie să mă întorc acasă pentru că finalizăm pregătirea reuniunii de la Bratislava a trebuit uh, să-mi schimb uh, agenda și să vin aici uh, pentru că este un lucru important pentru mine, însă cu toate acestea nu voi putea să rămân până la sfârșitul dezbaterii. Vestea închiderilor anunțate recent în Belgia și în Franța conduce la îngrijorare și furie în uh, orașele și regiunile implicate. Cazurile recente ale Caterpillar și Alstom reflectă un fenomen mai larg de concedieri uh, colective în întreaga Europa, ca rezultat al uh, schimbării mediului economic din Europa, cu efecte din punct de vedere al ocupării și efecte sociale. Criza recentă din industria oțelului și uh, din industria auto, precum, auto, precum și uh, restructurările anunțate, arată că este nevoie de reflexii și acțiuni serioase în statele membre și la nivel european. Trebuie să decidem dacă vrem să lăsăm să plece din Europa know-how-ul industrial sau dacă suntem gata să mm, îmbunătățim condițiile în care funcționează industria noastră. Deja în iunie 2013, Consiliul European a recunoscut importanța vitală a unei baze industriale europene puternice um, pentru a construi uh, agenda europeană de creștere și competitivitate. Așa cum ați notat și dumneavoastră în rezoluția din 2014, există mai multe aspecte pe care trebuie să le luăm în considerare și le voi prezenta pe rând. Ca și Parlamentul European, Consiliul a cerut uh, o politică uh, industrială ambițioasă și activă care ar trebui să includă inițiative sectorale, sectoriale, îmi cer scuze, care să fie conduse de comisie de fiecare dată când este nevoie mm, de întărirea competitivității și a ă, bazei industriale europene. Pentru a avea o politică industrială activă, competitivitatea industrială trebuie să ă, fie prezentă în toate ă, politicile relevante. Infrastructurile, inclusiv cele digitale, trebuie să fie dezvoltate pe termen lung. Piața locurilor de muncă ar trebui să permită creșterea și în același timp să protejeze drepturile lucrătorilor. În domeniul finanțărilor s-au făcut progrese prin instrumente recente, cum este mm, Fondul European pentru Investiții Strategice și totuși uh, încă trebuie înlăturate obstacolele care uh, stau în calea finanțării uh, datoriilor și a capitalurilor. Sprijinul pe care îl acordă Banca Europeană de Investiții pentru proiectele de inovație și transformare industrială trebuie de asemenea uh, analizat și îmbunătățit. Factorii de decizie de la nivel local și regional sunt cei care sunt responsabili pentru două treimi din investițiile publice din Uniunea Europeană. Prin urmare, interacțiunea acestora cu mediul de afaceri și cu industria este deosebit de importantă. Regiunile pot juca un rol uh, semnificativ în modernizarea industrială și acest lucru poate fi făcut prin combinarea politicilor regionale și a politicilor industriale. De asemenea, este nevoie de un dialog social uh, eficace care să, la care să participe guvernele și partenerii sociali. La nivelul Uniunii Europene uh, se recunoaște din ce în ce mai mult importanța participării partenerilor sociali la toate nivelurile. Consiliul a salutat uh, pașii pe care i-a întreprins Comisia în implicarea partenerilor sociali în politici care pot avea un impact semnificativ asupra ocupării și a situației drepturilor sociale. Dar uh, dialogul și politica trebuie să țină cont și de aspectele financiare. În acest sens, Uniunea Europeană a dezvoltat instrumente prin care să sprijine posibilitatea lucrătorilor de a-și găsi un loc de muncă și uh, care să scadă consecințele sociale negative ale restructurărilor. Fondul European pentru Globalizare aduce un sprijin uh, specific pentru a facilita reintegrarea lucrătorilor disponibilizați uh, care au de suferit în urma acestor situații economice dificile. De asemenea, acest fond uh, uh, este doar unul din instrumentele necesare pentru a gestiona astfel de situații dificile. Împreună trebuie să ne unim eforturile pentru a ne adapta la mediul economic actual, pentru a contribui la competitivitate și a păstra în același timp calitatea ocupării. Doamnelor și domnilor, um, știința, cercetarea și inovația sunt esențiale pentru o dezvoltare durabilă a economiei europene. În acest context, președinția, în cooperare cu Comisia, invită reprezentanții reprezentanți din um, sectorul cercetării european și internațional, comunitățile de inovație, precum și sectorul de afaceri la o conferință internațională de mare importanță privind reindustrializarea în Uniunea Europeană, care va avea loc la Bratislava între 26 și 28 octombrie și se va concentra pe domenii ca nanotehnologiile, materialele avansate, tehnologiile de producție, precum și biotehnologia. Un alt uh, element cheie este digitalizarea industriei, care are un um, efect um, multiplu asupra tuturor sectoarelor Totuși, uh, nu există o dezvoltare uh, coerentă la nivel european. Uh, Uniunea Europeană, statele membre, regiunile și industria, toate trebuie să-și asume responsabilitatea de a încuraja digitalizarea proceselor de afaceri și de a dezvolta dimensiunea industrială a agendei digitale. În acest sens, Consiliul salută comunicarea Comisiei privind digitalizarea industriei europene. Și în cele din urmă, Comisia a indicat în uh, agenda sa privind noile competențe uh, investiții susținute în educație și formare, precum și o mai bună armonizare a competențelor cu nevoile de pe piața locurilor de muncă, ca fiind necesare pentru a contribui la ocupare, creștere și competitivitate. Stimați membrii ai Parlamentului, iată diferitele aspecte la care trebuie să lucrăm dacă ne dorim să reindustrializăm Europa. Parlamentul, ca și Comisia, lucrează către, pentru a îndeplini aceste obiective, la fel ca și Consiliul reindustrializarea va fi pe agenda Consiliului de Competitivitate de la 29 septembrie și încă o dată vă reamintesc de conferința pe care o, rea, pe care o organizăm la Bratislava la care vă invit. Vă mulțumesc pentru atenție și încă o dată îmi cer scuze că trebuie să plec, dar deja sunt în mare întârziere. Vă mulțumesc doamnelor și domnilor. Mulțumesc, domnule ministru. Am fost informați asupra acestei situații încă de când s-a adăugat acest punct pe agenda de astăzi. Are cuvântul acum doamna comisar Tyson. Ascultăm punctul de vedere al Comisiei. Vă mulțumesc, doamna președinte, stimați membri ai Parlamentului European. Recentele anunțuri ale Caterpillar și Alstom privind închiderea unor fabrici industriale importare din Europa reprezintă o lovitură puternică pentru cei afectați și un regres puternic pentru regiunile respective. Aș dori să mulțumesc Parlamentul European pentru că a organizat această dezbatere care creează o legătură cu viitorul deosebit de important al industriei europene și, uh, competitivit- și viitorul competitivității europene. În asemenea cazuri, prioritatea pentru Comisia Europeană este reprezentată de sprijinul acordat celor afectați în mod direct. Este necesar să oferim o perspectivă de viitor lucrătorilor, familiilor acestora și economiilor locale. Europa trebuie să lucreze împreună la toate nivelurile politice pentru a ajuta lucrătorii care și-au pierdut locurile de muncă și pentru a asista regiunile respective pentru a depăși această situație dificilă din punct de vedere economic și social. Majoritatea companiilor care sunt active în Europa trebuie să pună în centrul procesului de restructurare aspectele sociale informarea și consultarea lucrătorilor face parte din uh, modelul social european. Este foarte clar că nicio companie nu poate evita această responsabilitate pe care o are față de proprii săi lucrători. În al doilea rând, când concedierile și încheierea unei fabrici uh, sunt legate de fenomenul globalizării, există posibilitatea accedării Fondului European pentru ajustare la globalizare, care poate oferi sprijin financiar lucrătorilor și regiunilor afectate de globalizare. În trecut a fost uh, mobilizat acest fond pentru compania Caterpillar și fonduri suplimentare pot fi puse la dispoziție dacă se depun cereri în acest sens din partea statelor membre fonduri din, uh, acest, uh, fonduri din Fondul European pentru Ajustare pentru Globalizare pot fi folosite pentru reconversia profesională a lucrătorilor. De asemenea, Fondul European uh, Social poate fi folosit de asemenea pentru a asista regiunile și lucrătorii afectați, pentru a răspunde situației grave din Goseli, am creat un grup de lucru care va păstra legăturile cu autoritățile belgiene și care va răspunde tuturor întrebărilor care vor apărea pe procesul viitor, de exemplu, întrebările legate de cadrul legislativ care va permite folosirea fondurilor euro- europene. Toate aceste măsuri um, contribuie la răspunsul nostru pe termen scurt. Însă aș dori să vă aduc aminte că de la bun început Comisia Europeană a insistat asupra necesității de a păstra și de a îmbunătăți competitivitatea um, industriei europene uh, pe termen lung și prin intermediul Fondului European de Investiții Strategice. În iulie 2015, 22,4 miliarde de euro au fost deja investite în proiecte de uh, infrastructură, de inovare pentru întreprinderile mici și mijlocii. Această sumă preconizăm că va duce la investiții de 115 miliarde de euro. Așa cum a anunțat în această dimineață președintele Comisiei, domnul Juncker, în discursul privind starea Uniunii, Comisia Europeană va dubla durata existenței acestui fond și capacitatea acestei, acestuia, ceea ce va duce la 500 de miliarde de euro investiții din partea sectorului uh, privat. Planul de investiții își dorește îndepărtarea obstacolelor din față, din calea investițiilor și îmbunătățirea, simplificarea cadrului legislativ din, din Uniunea Europeană. Dimensiunea industrială se regăsește în toate politicile importante ale Comisiei. Strategia pentru piața digitală, Uniunea energetică, Uniunea Piețelor de Capital în agenda noastră pentru cercetare și dezvoltare, în agenda pentru o mai bună reglementare și, de exemplu, în agenda pentru noi aptitudini din Europa. Și, într-adevăr, într-un peisaj economic, într-o rapidă schimbare, aptitudinile vor determina capacitatea Europei de a promova inovarea pe viitor. Aceste aptitudini uh, sunt un catalizator pentru a crea noi locuri de muncă și creștere economică. Agenda noastră pentru aptitudini se adresează tuturor tinerilor, celor care sunt în șomaj și care își caută un loc de muncă. Stimați eurodeputați, industria europeană este puternică cu toate acestea. Concurența globală este în creștere. Drept urmare, trebuie să ne intensificăm eforturile la toate nivelurile pentru a ne asigura că Europa rămâne un uh, mediu competitiv și uh, atrăgător pentru industrie. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă comisar, și începem dezbaterea prin reprezentanții grupurilor politice. Prima va fi doamna Grostet. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar, din păcate ne trebuie ceva mai mult, pentru că vorbim acum despre o criză profundă de competitivitate, de lipsă de investiții pentru industria noastră din Europa și închiderile celor două întreprinderi, Caterpillar pe de-o parte și Alstom pe de altă parte, demonstrează depresia industrială pe care o trăim acum în Europa există din ce în ce mai multe închideri, mai multe închideri decât creare de noi întreprindere în Europa. Și acest fenomen este alarmant și duce la temeri și la uh, furie din partea publicului. Și totuși, se știa care era situația dificilă a acestor două întreprinderi și, din păcate, autoritățile publice în ultimul moment caută un plan de salvare în pripă. Problema pe fond este lipsa aceasta de competitivitate, lipsa acută de competitivitate a întreprinderilor noastre, dar și lipsa de dorință din partea statelor membre de de a crea un mediu de afaceri adecvat. În realitate, întreprinderile trebuie neapărat mereu să se restructureze pentru a face față schimbărilor ce intervin. Însă pentru a se dezvolta au nevoie de un mediu fiscal social favorabil, care să nu fie paralizat de unii și de alții. În cazul alt, Alstom, pe care eu îl deplâng în mod special, mi se pare periculos ca un guvern să vină și să uh, propună unei alte societăți franțuzești care se află într-o altă dificultate, situație dificilă și anume datorii foarte mari, să facă rapid niște comenzi, comenzi artificiale de fapt. Uh, în timp ce de ani de zile în Franța nu am avut o politică durabilă în acest sens. De fapt, ceea ce ne lipsește în Europa este capacitatea de a anticipa. Vorbim tot timpul despre politica industrială, însă, de fapt, cine propune o adevărată strategie de dezvoltare industrială pe termen lung pentru întreprinderile noastre europene. Și Tocmai asta lipsește cel mai mult și, din păcate, angajații sunt cei care trebuie să plătească factura lipsei de activitate și de implicare din partea autorităților și uh, plătesc factura dumpingului social care, din păcate, există în Europa. Închiderile acestor întreprinderi sunt, uh, sunt momente greu de traversat pentru angajați și este indispensabil, așa cum a spus doamna comisar, să îi ajutăm să depășească aceste momente grele și să apărăm drepturile lor uh, sociale. Industria noastră europeană are nevoie de stabilitate, stabilitate fiscală, stabilitate legislativă, are nevoie de încurajări prin strategii pe termen lung. Merci beaucoup, Madame Grostet. Mulțumesc foarte mult, doamna Grostet. Urmează doamna Arena. Un minut și jumătate, vă rog. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Închiderea anunțată a Caterpillar de la Gosli a condus ca peste 2000 de lucrători să se găsească într-o situație disperată. Dar nu este o situație unică. În fiecare uh, lună, Fondul European de Ajustare la Globalizare primește noi situații. Uh, Suedia, Ericsson, uh, peste 1500 de um, concedieri, uh, Danemarca, la fel. Lista este lungă și problema nu este că o întreprindere se închide, ci cum se închide și de ce se închide. Grupul Caterpillar este este un grup care își organizează activitățile acolo unde plătește cel mai puțin. Caterpillar este în Elveția pentru a plăti mai puține impozite în Europa. Caterpillar este o întreprindere care aleagă, alege să își uh, aplice dobânzi mai mari la capital decât să investească în um, uh, îmbunătățirea uh, activităților și condițiilor sociale. Iată, un model pe care îl regăsim în multe alte multinaționale în prezent. Și Caterpillar este în același timp un efect direct al austerității europene. Mai puține lucrări publice înseamnă mai puține investiții în uh, mașini, deși se spune că investițiile mm, ecologice sunt cele care aduc crearea de locuri de muncă. Așa cum a spus doamna comisar, trebuie să-i ajutăm pe lucrători, să ajutăm lucrătorii uh, disponibilizați, să ajutăm uh, regiunile uh, de unde pleacă aceste companii. Apoi trebuie să relansăm investițiile publice, să Uh, orientăm uh, taxarea către acele locuri unde se uh, creează bogăția. Apoi să nu dăm drepturi absolute investitorilor străini, deși aici, în acest Parlament, suntem gata să acceptăm acorduri cu investitori și curs de arbitraj private care să dea niște drepturi absolute investitorilor străini. Trebuie să punem capăt acestor mecanisme și în cele din urmă trebuie să avem studii de impact privind globalizarea și nu numai studii care se referă la ceea ce este pozitiv în globalizare. E clar că există lucruri pozitive, dar există și efecte negative și negarea acestora ar însemna să nu putem să ne pregătim, să adaptăm întreprinderile și structurile noastre. Trebuie să fim din mai sinceri uh, cu, cu globalizarea, cu efectele globalizării. Mulțumesc. Următorul vorbitor, doamna Stevens. Un minut și jumătate. Vă mulțumesc, doamnă președintă, dragi colegi când dacă în primul moment când am ascultat anunțul Caterpillar de săptămâna trecută, ne-am gătit în primul rând la cei afectați uh, și grupul meu politic ECR este alături de miile de lucrători care își uh, pierd un loc de, își pierd locul de muncă. Globalizarea duce la multe griji, însă răspunsul potrivit uh, trebuie să fie reprezentat de politicile bine gândite. Nu trebuie să cedăm în fața tentației protecționismului. Competiția internațională duce la uh, mai mult la crearea mai multor locuri de muncă decât la uh, pierderea de locuri de muncă. În aceste timpuri în care tehnologia evoluează foarte rapid și piața muncii trebuie să poată să, uh, să țină pasul cu aceste noi evoluții. Nimeni nu trebuie să fie disponibilizat uh, peste noapte, trebuie să schimbăm, să îmbunătățim situația lucrătorilor în vârstă pe piața muncii și în Uniunea Europeană avem la dispoziție fondul, la dispoziție fondul european pentru ajustare la globalizare, însă acest lucru înseamnă că de fapt contribuabilii uh, sunt cei care achită factura. Statele membre trebuie să investească mai multe eforturi pentru a întreprinde reforme structurale care să promoveze antreprenoriatul și crearea de locuri de muncă. Și Belgia, din acest punct de vedere, cred că um, este un model foarte bun. Vă mulțumesc, doamnă uh, Stevens. Domnul Tarabella dorește să vă adreseze o întrebare. Acceptați? Domnule Tarabella, vă rog. Am auzit, domnul Stevens, că a spus că partidul dumneavoastră NBA este solidar față de lucrători, însă singura posibilitate pentru a da dovadă de solidaritate este că în momentul, așa cum am făcut acum în Belgia acum câțiva ani de zile, când s-a restructurat la Genk, am avut o solidaritate națională în așa fel încât lucrătorii să aibă acces la prepensionare. Însă observ că NVA nu este pentru această solidaritate, deși ar putea să fie o soluție pentru a ușura criza trăită de toți cei din Gosli. De ce NVA se opune accesului la prepensionare naționale pentru acei lucrători care sunt victime în, din cauza restructurării. Doamna Stevens, aveți cuvântul. Beste colega, dank u wel voor uw vraag, maar u moet heel goed luisteren. Vă mulțumesc pentru această întrebare, stimate coleg. Poate ar fi fost mai bine dacă ați ascultat cu atenție intervenția mea. Noi ne împotrivim disponibilizării lucrătorilor în vârstă. Tocmai de aceea ne împotrivim de asemenea soluția amintită de dumneavoastră Um, care nu este una durabilă. Lucrătorii în vârstă trebuie să poată să treacă printr-o reconversie uh, profesională. Uh, pensia timpurie nu este o soluție în sine. Vă mulțumesc, care acum cuvântul domnul Depre, două, două minute doamnă președinte, doamnă comisar, dragi colegi, pe 2 septembrie dimineața, Caterpillar a anunțat închiderea întreprinderii sale din Gosli și anunțul este foarte grav. Lucrătorii sunt pur și simplu uh, distruși și responsabilii politici șoc- șocați. Peste 2000 de oameni își vor pierde locuri de muncă, în timp ce Uh, subcontractanții, numărul lor este chiar dublu. Însă e un moment foarte prost ales și, evident, brutalitatea, violența unei astfel de decizii, fără niciun fel de consultare. Decizia aceasta nu a fost anunțată guvernului țării mele și lucrătorii americani, uh, conducătorii americani ai întreprinderii sunt uh, pur și simplu absenți, chiar când în momentul în care guvernul belgian le cere să vină să dea uh, seamă. E vorba de o regiune care a fost în mod tragic atinsă de uh, declinul industrial, cu un șomaj foarte ridicat și cu o lipsă de atractivitate foarte îngrijorătoare. Și ni se spune că există și constrângeri bugetare din cauza pactului de stabilitate și care vin și pun dificultăți guvernelor pentru a acționa. Ce putem face? Să cerem din partea Caterpillar să respecte strict toate, toate dispozițiile în vigoare în ceea ce privește uh, disponibilizările. Să avem justificări credibile care să poată să explice de ce se închide o întreprindere performantă din partea partea unei întreprinderi care are beneficii și care ar putea continua activitatea. Apoi, o decizie Uh, prin care să facem tot ceea ce ne stă în putință ca lucrătorii să fie corect indemnizați și să aibă perspective de viitor. Ați înțeles foarte bine care este situația, doamna comisar. Ați discutat cu responsabilii politici, cu responsabilii sindicali și ați anunțat crearea unei task force în cadrul Comisiei Europene. Deci e nevoie de mijloace care să fie utilizate pentru a putea reclasa, reorienta acești lucrători. Toate aceste inițiative sunt bune și frumoase, dar insuficiente. Azi dimineața președintele Comisiei a spus în discursul discursul său despre starea Uniunii că își dorește să avem o Europa socială, o Europa care să protejeze oamenii. Și mă îndoiesc de faptul că lucrătorii de la Caterpillar și Alstom sunt chiar așa de convinși că Europa îi protejează astăzi. Eu știu că lucrurile se schimbă, lumea se schimbă, mondializarea duce la apariția unei lumi multiple, multipolare din punct de vedere economic. E foarte bine, doamna comisar, faptul că vom aminti conducătorilor Caterpillar faptul că există un model social în Europa. Dar ar fi și mai bine dacă la la nivel european am avea noi instrumente, precum un fond de investiții strategice specific utilizat pentru sectorul industrial, tocmai pentru a consolida, pentru a recrea acea țesătură industrială necesară în Europa. Și ar fi bine să avem întreprinderi care investesc în țara noastră și care respectă un cod de conduită mai extins, mai contractual decât simpla procedură după modelul Renault, care nu rezolvă nimic în caz de închideri. Iată aici un șantier pe care Comisia Juncker îl poate aborda pentru a readuce investiția și angajamentul social în, în inima politicilor sale. Mulțumesc, urmează domnul Handel, un minut. Doamna președinte, doamna comisar, doamnelor și domnilor, Comisia vorbește despre obiective importante pentru reindustrializarea Europei. Este un lucru foarte bun, însă asistăm la o situație contrară, nu doar Caterpillar distruge locuri de muncă într-o regiune care deja este puternic afectată de șomaj. Deseori vedem că companii care fac profituri și care um, sunt competitive um, recurg la disponibilizări. Până la urmă, um, lăcomia de profit distruge lo- aceste locuri de muncă. Însă lipsește o perspectivă de lung, o planificare pe termen lung în domeniul uh, nu doar în domeniul industrial, dar și în domeniul construcțiilor publice din Europa. De fiecare dată doar uh, reacționăm la situațiile de criză și în, cel mai, în cele mai uh, grave situații recurgem la Fondul European de Ajustare la globalizare. Acesta este un, este un instrument uh, foarte bun, însă nu este suficient. Cred că trebuie să uh, le impunem și companiilor să participe la suportarea acestor uh, costuri. Mulțumesc, domnul Lamberts. Mulțumesc, dragi colegi. Caterpillar, um, între 2009 și 2015, a avut o creștere cu 50% a dividendelor pe acțiune și 15% scădere locuri de muncă. Iată cifre care arată modul în care economia noastră este subminată de această financiarizare a companiilor și a profiturilor. Aceasta este politica multinaționalelor și faptul că finanțele sunt cele care conduc lumea. Caterpillar nu este un caz izolat. Um, de la 20% um, gradul de ocupare a populației europene în domeniul industrial a scăzut din ce în ce mai mult. Vi se cere, doamnă Tyson, o întărire a fondului de ajustare la globalizare, într-un moment în care europenii și-au fixat uh, obiectivul ca uh, industria să ajungă până la 20% din PIB. Industria are un rol uh, esențial în tranziția economiei noastre către o economie uh, care să nu utilizeze intens energie și resurse. Și asta în numele competitivității europene. Europa trebuie să fie un lider uh, în acest domeniu și dincolo de emoțiile și sentimentele suscitate de această închidere a Caterpillar la Gosli, trebuie uh, să adoptăm elementele esențiale ale unei politici industriale. Rămân foarte multe lucruri de făcut în uh, domeniul financiar. Dacă instituțiile financiare sunt cele care stabilesc uh, regula de aur a profitului, uh, înseamnă că vom continua să fim aserviți. Apoi, o reorientare a politicilor comerciale. Trebuie să terminăm cu aceste proiecte de acorduri comerciale care sunt bazate numai pe interesele acționarilor și să condiționăm accesul la piața europeană de succesul normelor sociale, de mediu și fiscale. În al treilea rând, industria trebuie să lucreze în slujba acestei tranziții și tranziția în slujba industriei, pentru că dispunem de mijloace pentru ca industria să se ridice la nivelul ambițiilor noastre. Trebuie să ne fixăm obiective obligatorii și ambițioase. Uh, trebuie să ne asigurăm că planul de investiții Juncker, care aruncă bani în stânga și în dreapta, ar trebui să se focalizeze pe industrie și pe tranziția ecologică. Și în cele din urmă, industria noastră este din sau locurile de muncă din industrie sunt din ce în ce mai mult înlocuite de mașini. Nu este un lucru rău în sine, cu condiția ca profitul să fie distribuit în mod just. Trebuie să punem sub semnul întrebării, să, să revizuim această organizare a muncii, să vedem cum, o, cum evoluează munca în uh, acest sens și să nu lăsăm milioane de oameni uh, uh, pe stradă, aruncați în stradă. Domnule Lambert, domnul Schauhauser are o întrebare. Uh, Uh, prin intermediul procedurii cartonașului albastru. Acceptați? Domnul Schaffhauser. Domnule Lambert, v-am ascultat cu foarte mult interes înainte să fiu deputat împreună cu președinții marilor bănci publice, am fost mai mulți cei care am cerut un adevărat plan de investiții care să utilizeze facilitățile monetare ale băncii uh, Uh, centrale. Uh, o mie de miliarde care să fie investiți într-o economie durabilă și ecologică. De ce nu uh, preluați această idee? Pe de altă parte, nu este nevoie de un protecționism european, măcar um, din punct de vedere al reciprocității deschiderilor de alte întreprinderi? Drag coleg, în două minute și jumătate nu se poate spune chiar tot. Uh, însă este clar că finanțarea masivă a economiei de către Banca Centrală Europeană în ultimii ani, uh, care continuă, mm, este ceva care funcționează mm, foarte dispersat, într-un mod nediscriminat. Noi pledăm pentru o mai bună focalizare a acestor investiții. Vedeți că piețele de active mm, explodează pentru că se injectează lichidități în sistem, dar dar prin intermediul Băncii Europene de Investiții și prin intermediul altor instrumente de investiții publici ar trebui să facilităm ca aceste lichidități să meargă către investițiile care sunt necesare cu adevărat pentru tranziția ecologică a economiilor noastre dar nu există voință politică suficientă pentru ca acest lucru să se întâmple. Sper că într-o zi vom avea majoritate la nivel european și național pentru a implementa cu adevărat aceste politici. Vă mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul acum domnul B de Dosarul Alstom pentru care sperăm că vom găsi o rezolvare mai favorabilă decât în cazul dosarelor oțelăriilor din Gadrange Florange, este simbolul supunerii conducătorilor noștri față de dictatul acționarilor și al fondurilor de pensii. Ce simbol reprezintă această uzină din Belfort? A fost deschisă în 1879 și de aici a ieșit primul prototip al trenului de mare viteză, faimosul TGV pe care toată lumea și-l dorește. Și aveam până la un moment dat până la 9.000 de angajați în această întreprindere. Ori astăzi nu se mai angajează, se distruge uh, locul de muncă, se distrug locurile de muncă industriale. Doar anul trecut au fost distruse peste 33.000 de locuri de muncă. Acum, evident, responsabilii la nivel național au partea lor de răspundere, însă Uniunea Europeană este cea care ne impune o financiarizare a economiilor noastre și în numele unei concurențe, așa zise, liberă și, ne, uh, și loială, ni se interzice orice fel de protecționism european. Și tocmai Uniunea Europeană este cea care pretinde să lupte împotriva monopolurilor, dar care impune o separare între activitatea rețelei și activitatea transport, spre exemplu în domeniul feroviar. Deci astfel se decupează întreprinderile sector pe sector și se vând concurenților. Deci închiderea uzinei din Belfort nu este decât o urmare logică a unei uh, a unei uh, politici față de întreprinderea Alstom de a o vinde bucată cu bucată. De altfel, branșa sa energie a fost vândută în 2014 americanului General Electric. Iată de ce autoritățile publice trebuie neapărat să ajute, pe, să ajute aceste site-uri industriale care operează deocamdată într-un sistem de subproducție, mai ales când e vorba de uh, întreprinderi de vârf. Dar nu trebuie să ne mirăm de faptul că bancherul Macron n-a priceput nimic și n-a înțeles nimic. Între două poze pentru ziarele People, el nu a ascultat uh, strigătele lansate de către angajați. El a spus la un moment dat uh, către angajați că vor fi zero disponibilizări. Până la urmă, de fapt, sunt 2000 și poate chiar și mai mult, pentru că sunt încă 500 la Belfort. Astăzi, mai mult decât oricând, avem nevoie de un stat care să fie și strateg și care să ne permită să avem obiective pe termen lung și care să ne permită cu obiectiv, cu, prin aceste obiective să le atingem având și mijloacele necesare. Mulțumesc, domnul Roland. Februarie 2013. Februarie februarie 2013. Re- restructurarea, restructurarea Caterpillar, 1400 de disponibilizări. Um, lucrătorii fac concesiuni în termen de salarii, de flexibilitate. Rezultat, astăzi uh, Uh, disponibilizări, închiderea um, locației de la Gosli, uh, disponibilizarea personalului. Cu tot disprețul față de salariați, cu tot disprețul față de dialogul social și față de uh, autoritățile politice ale țării. Din păcate, în Europa nu este primul caz și nici ultimul de închidere de întreprindere totuși are un caracter exemplar și aș um, relua ce a spus fostul președinte al BEI. Caterpillar este produsul unui capitalism lipsit de orice reglementare. Această închidere uh, conduce la mai multe reacții necesare. Fondul de ajustare la globalizare trebuie să funcționeze mai rapid, trebuie să se poată integra imediat și lucrătorii uh, furnizorilor Caterpillar, care sunt și ei victime ale acestui proces. Avem nevoie de un plan de relansare industrială sociale ambițios și aici subliniez uh, dorința Comisiei de a uh, găsi uh, resurse la nivel european, dar trebuie căutate și la nivel național pentru a construi proiecte pentru viitor în termen de energie, de mobilitate sau de digitalizare. Nu mai trebuie să fim naivi. China produce la costuri care sfidează orice concurenă iar întreprinderile noastre nu pot rezista. Pe piețele noastre, toți actorii trebuie să aplice aceleași reguli ale jocului. Un exemplu, la Caterpillar se produc uh, mașinile care respectă uh, cel mai bine normele de mediu. Concurenții chinezi nu le respectă. Și în același timp uh, salut și um, disponibilitatea comisarei de a crea un grup de lucru. Este foarte bine, însă a evalua înseamnă și a învăța, a trage învățăminte. Trebuie să ne apărăm locurile de muncă și în același timp trebuie trebuie să uh, construim perspective pentru viitor de dezvoltare economică și industrială. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum uh, doamna Revo Dalon. E bonifac mă bucur de faptul că parlamentul nostru a dat dovadă de reacție rapidă în ceea ce privește necesitatea aceasta industrială în europa plecând de la cazurile din gosselies și din uh, belfort. nu e vorba de o dezbatere belgo franceză ci de o dezbatere europeană pentru că avem nevoie de o adevărată politică industrială europeană. Acum două luni de zile, în acest Parlament chiar, am adoptat o rezoluție pentru a cere Comisiei să sprijine mai mult industria feroviară europeană și să folosească tot potențialul care există în planul Juncker în așa fel încât să avem o strategie publică. Acum cinci luni de zile am votat pachetul feroviar și am încurajat Uh, uh, care a fost foarte dorit de cei din sector, printre care și Alstom, tocmai pentru că își dorea armonizarea a regulilor în Europa. Însă votul Parlamentului European trebuie să fie auzit și ascultat de către cetățeni, întreprinderi și instituții. Și avem o provocare foarte mare în fața noastră, și anume să, pro- să protejăm industria noastră față de o concurență internațională din ce în ce mai dură și de multe ori neloială. Comisia trebuie să fixeze regulile de intrare pe piața noastră a grupurilor industriale străine care beneficiază de subvenții subvenții. Și această dezbatere presupune de fapt că am avut și un eșec la nivel de politică bugetară N-am avut suficiente investiții. E nevoie de mai multă flexibilitate dacă ne dorim să sprijinim industriile noastre. Este o miză fundamentală și, mai mult decât atât, dezbaterea aceasta este în fond și o dezbatere pentru a apăra pe acești oameni, femei, bărbați, familii care au, au avut de suferit. Dacă guvernele pot acționa, dacă pot face ceva, atunci și la nivelul lor conducătorii industriali trebuie să facă ceva pentru a ține seama de factorul om, uman, în loc să privilegieze întotdeauna doar acea logică a rentabilității. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Nicholson, un minut. Uh, Vă mulțumesc foarte, foarte mult, doamna președintă. În urmă cu două săptămâni, Caterpillar a anunțat că mai mult de 200 de locuri de muncă vor fi uh, pierdute în uh, Irlanda de Nord și acest anunț s-a înscris într-o serie de anunțuri similare de disponibilizări Um, anul trecut, Caterpillar și Michelin au anunțat uh, disponibilizări. În anul uh, 2000, 2014, în Balamina GTI a anunțat 500 de disponibilizări. Știu că în, uh, în Irlanda de Nord aceste, acești lucrători sunt foarte bine uh, pregătiți și pierderea locurilor de muncă are un impact puternic asupra comunităților locale și acest impact este unul uh, deosebit de mare. Și am văzut că asemenea situații se repetă în mai multe regiuni europene. Drept urmare, pe plan european trebuie să identificăm și să răspundem provocărilor cu care se confruntă sectorul industrial. Trebuie să profităm cât mai mult de oportunitățile de, de viitor. Drept urmare, împreună cu colegii mei, Cerem implementarea unei strategii dedicate sectorului industrial în Irlanda de Nord, dar se pare că nimeni nu ne ascultă până acum. Uh, Mr. Nicholson, Domnule Nicholson, domnul Frunzulic ar dori să vă adreseze o întrebare prin intermediul procedurii cartonașului albastru. O acceptați, domnule Frunzulică? Vă mulțumesc, doamna președintă. L-am ascultat pe colegul nostru Nicholson înainte pe același subiect și aș dori să-l întreb cum este posibilă o reindustrializare în condițiile în care discutăm despre atât de multe acorduri de liber schimb care oferă uh, o gamă atât de largă de avantaje unor uh, state terțe, încât devine mai, mai uh, ieftin să produci în statele respective în comparație cu costurile de producție din Uniunea Europeană. Domnule Nicholson. Aș dori să îi mulțumesc colegului nostru pentru această întrebare, o întrebare foarte interesantă Înțeleg că în acest moment Comisia Europeană lucrează la un răspuns uh, direct la această întrebare. Examinează toate negocierile legate de acordurile de liber schimb și din partea Comisiei pentru agricultură, de exemplu, am adresat și o întrebare Comisiei Europeană. Am dorit să aflu câte asemenea acorduri de liber schimb mai putem încheia până când uh, vom, vom distruge și activitățile agricole din uh, Uniunea Europeană. Discutăm despre CETA, TTIP, acordul de liber schimb cu Australia, cu Noua Zeelandă și așa mai departe. Și trebuie să știm care sunt consecințele concrete ale acestor acorduri de liber schimb. Câte asemenea acorduri uh, pot fi absorbite de Europa? Mulțumesc, doamna de Sarnes. Două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Bineînțeles că toți colegii de aici îmi doresc ca aceste două întreprinderi să găsească o soluție pozitiv, pozitivă, ca Alstom să rămână la Belfort cu un carnet de comenzi suficient. Trebuie să privim lucrurile în față. Pentru aceste două întreprinderi există responsabilități, sau cel puțin pentru Alstom, care sunt uh, împărtășite și de alți factori. Mm, Franța are o responsabilitate foarte mare. Deja de zece ani facem promisiuni în stânga și în dreapta, fără nicio coerență, fără nicio viziune și din acest punct de vedere există o responsabilitate națională și Europa are partea ei de responsabilitate. Deja de mulți ani uh, nu există niciun fel de pilotaj economic, industrial, uh, politic uh, pe aceste subiecte. A venit momentul să facem o schimbare, să acționăm. Trebuie să dăm semnale, să arătăm că Europa este uh, hotărâtă în sfârșit să aibă o adevărată politică economică și industrială. Trebuie să acționăm și să nu ne mai mm, supunem pur și simplu. Vă propunem uh, un simbol puternic și anume toți șefii de guverne și de state să uh, uh, întărească mandatul BCE, care să nu se mai ocupe numai de creștere și și de chestiunea vitală a ocupării totale. Este un semnal politic care ar putea fi extrem de pozitiv, iar Comisia trebuie să-și dea seama că trebuie să regândească regulile concurenței. O concurență care astăzi este mondială. Sigur că avem nevoie de campioni europeni și Comisia nu trebuie să uh, împiedice existența lor, cum a făcut în trecut. Și în al treilea rând avem nevoie de planuri de investiții reale la puterea a 10 care să se concentreze pe toate sectoarele de viitor, pe cercetare la nivel paneuropean și, de ce nu, cum a spus Gerard, un fond uh, de investiții industrial. Și în cele din urmă trebuie să ne susținem interesele comerciale. Nu suntem mai proști sau mai incompetenți decât americanii. Americanii știu să-și um, apere interesele economice. Aștept ca și instituțiile uh, europene să um, apere uh, interesele europene și să refuze Chinei statutul de economie de piață. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Următorul vorbitor este domnul lui Iaric. Un minut. Nu cred că dezbaterea noastră trebuie să fie abordată doar din punct de vedere al desindustrializării și al laturei sociale. Ba, invers. Este inversul unei politici europene de reindustrializare. Eu cred că trebuie să ne punem întrebările potrivite. Spre exemplu, cum putem accepta ca și întreprinderea Caterpillar să disponibilizeze în momentul de față, în timp ce acționarii săi vor primi un miliard alocat 400 milioane de euro. Cum adică Alstom nu are niciun fel de viitor, în timp ce noi trebuie să dezvoltăm activitatea de transporturi pentru călători și de fret pentru a avea locomotivele de mâine, care ne vor permite tranziția de mediu? Deci, așa cum s-a mai spus, ca banii planului, din planul prevăzut în planul Juncker, creația monetară a Băncii Centrale Europene, Banca Europeană de Investiții, fondurile lor, să vină și să servească investițiilor de mâine pentru aceste două întreprinderi, să se deblocheze fondurile necesare pentru a relansa investițiile productive și producătoare în Europa, să se dezvolte o cooperare intraeuropeană pentru întreprinderile din domeniul feroviar, în loc să avem concurență de ce n-am putea noi să avem un fel de Airbus al industriei feroviare? Să protejăm industria și activitățile așa cum fac și alte țări, precum SUA, spre exemplu. Și, în fine, să dăm cuvântul salariaților, angajaților, în așa fel încât aceștia să participe la gestiunea întreprinderilor. Mulțumesc. Mulțumesc, urmează domnul Jadu. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Este incredibil că, în mod regulat, ne regăsim în acest hemiciclu vorbind despre aspectele industriale. De fiecare dată constatăm același lucru. Austeritatea a blocat comenzile publice și capacitatea statelor să își relocalizeze economia de muncă, să creeze infrastructuri care sunt necesare pentru societate și pentru economie. De fiecare dată avem aceeași dezbatere despre lipsa unei politici industriale industriale europene care um, este atât de necesară. Avem nevoie de o politică industrială europeană pentru că există politici naționale care um, Uh, sunt, um, care eșuează. Alstom este o adunare de ipocriți. Uh, conducerea Alstom uh, face din adin să creeze acest scandal pentru a garanta intervenția statului, iar statul care se preface că abia a aflat de situație. În 2007, în timpul Congresului Grenel privind mediul, în Franța am fost de acord ca um, transportul feroviar de morfuri se treacă de la 14 la 20%. Cu toate acestea, el a fost mereu în scădere. Doamna Royal, ministru al mediului, acum câțiva ani, a eliminat ecotaxa, un miliard de euro pe an care permiteau infra, um, finanțarea infrastructurilor durabile, cum sunt tramvaiele. Prin urmare, astăzi suntem într-o situație în care este clar că avem nevoie de o politică industrială europeană, de un plan de infrastructuri durabile, cum sunt tramvaiele, un plan de transporturi uh, durabile și ecologice și uh, o asumare a responsabilității de către statele membre. Este insuportabil să vedem că nu se fac mai multe transporturi uh, feroviare de mărfuri, că nu se utilizează mai mult transportul rutier uh, și că orașele noastre au ajuns uh, să fie lipsite de aer. Mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul Mono. La comisar... Domnule, doamna comisar, domnule Jadot, să mă mir că vă plângeți de austeritate economică, dar vreți să păstrați moneda euro. E păi, ca o contradicție asta. În fine, dosarele Caterpillar și Alstom demonstrează că modelul ultraliberal european nu este bun, pentru că duce la o, la o situație gravă din punct de vedere social. Situația aceasta vine și agravează situația din Franța de peste 25 de ani. În momentul în care s-a vândut branșa energie în 2014 către uh, generalele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 UMPS-ul și politicienii promiteau un viitor strălucit. Însă uitați-vă ce s-a întâmplat. Cu aceste noi reguli de concurență, lăsați întreprinderile noastre strategice să fie cumpărate de grupuri străine, uh, cotate la bursă, listate la bursă și pentru state, de fapt, co- comiteți un fel de crimă economică împotriva cetățenilor. Și, de, de fapt, serviți doar investitorii uh, internaționali în uh, detrimentul celor naționali. Avem nevoie de o strategie pe termen lung și așa cum o propune Frontul Național în Franța pentru a putea reindustrializa întreaga Franța. Mulțumesc! Thank you. Next speaker is... Mulțumesc. Urmează doamna Sander. two minutes. Două minute. Madame la Présidente, doamnă președinte, doamnă comisar, este important pentru mine să menționez cazul Alstom, unde 480 de locuri de muncă sunt amenințate în Belfort, propria mea circumscripție. Motivele acestei amenințări sociale sunt multiple, printre ele Guvernul francez uh, pune sub semnul întrebării un uh, contract de 30 de tramvaie cu acest grup. Prefăcându-se că este surprinsă, Franța mm, dă dovadă de lipsă de viziune și de promisiuni artificiale care uh, nu trebuie să ia dintr-o parte ca să dea în alta și să pună locațiile industriale de la Belfort și de la Reșofen una împotriva celeilalte. Uh, acest gen de comportament este simptomatic pentru o politică industrială europeană care este sub nivelul așteptărilor și sub uh, nivelul obiectivului de 20% din PIB. În iunie, um, Parlamentul European a adoptat o rezoluție privind competitivitatea industriei feroviare. Uh, ce se întâmplă? cu acest lucru? Care au fost evoluțiile? Cum se restructurează acest sector? Industria feroviară reprezintă la nivel european 400.000 de, de locuri de muncă. Din păcate, întreprinderile noastre prea des trebuie să se lupte cu concurenți ultraprotejați, deosebit de subvenționați și să lucreze în țări care impun reguli constrângătoare de uh, localizare. Comisia Europeană trebuie să apere accesul uh, pe, piesele, pe piețele publice în negocierile sale cu China, Japonia și Statele Unite și dacă este nevoie să nu mai fie naivă și să protejeze mai bine piața europeană prin instrumente de reciprocitate pentru um, licitațiile publice. Uh, să nu lăsăm industria feroviară, doamnă comisar, să eșueze ca și alte industrii. Haideți să adoptăm, în fine, o politică industrială industrială ambițioasă. Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor, domnul Beie. Mulțumesc, doamna președinte, doamna comisar. După cum știți, închiderea Caterpillar uh, și cea de la Gosling reprezintă peste mii de locuri de muncă sacrificate pentru fondurile de pensie americane. E un act brutal, scandalos, care de fapt lovește chiar în inima regiunii de unde vin eu și așa se întâmplă în multe alte regiuni din Europa. Vreau să mă exprim sprijinul față de lucrători și familiile lor, pentru că ei au dat dovadă de demnitate și sau, fără organizațiile sindicale uh, n-am fi avut uh, o, o, o situație atât de calmă. Doamna Doamnă comisar, această închidere reprezintă simbolul a tot ceea ce nu funcționează în Europa și Europa trebuie să dea niște amenzi exemplare acelor întreprinderi care disponibilizează, deși timp de ani de zile au uh, avut parte de multe ajutoare publice. Și asta ar permite autorităților publice să reutilizeze uh, uh, aceste site-uri care au fost închise. Trebuie să investim într-o politică industrială care se bazeze pe cercetare și inovație, dar trebuie să acționăm imediat și să investim în economia reală digitală tocmai pentru a crea locuri de muncă de calitate. Și mă întreb eu pur și simplu ce mai așteptăm? Pentru că Fondul European pentru de adaptare la mondializare a trebuit să compenseze prea multe drame omenești. Și va trebui încă o dată să intervină masiv pentru lucrătorii de la Caterpillar și subcontractanții lor. Și e vorba de o regiune care deja este ajutată prin FEDER de către Uniunea Europeană, iar rata sa de cofinanțare ar trebui să ajungă la 80%, tocmai pentru a evita să, um, să distrugem uh, efectele acestor intervenții. Și, evident, va trebui să luptăm împotriva paradisurilor fiscale, pentru că de 10 ani de zile se le delocalizează beneficiile Caterpillar în Elveția. Deci, într-o situație de urgență, Europa trebuie să-și protejeze mai bine uh, cetățenii, să, modelul său social și doar astfel cetățenii vor fi de partea sa. Uh, însă, deocamdată, aceștia sunt uh, dezamăgiți și au dreptate. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Anderson, un minut. Aș dori să condamn buldozerele Caterpillar folosite în demolările din, Pal- din Palestina. În calitate de membru al Parlamentului European, îi sprijin pe lucrătorii din fabrica Monstone din Newtown Abbey, care au pierdut 200 de locuri de muncă și, de asemenea, fabricile din Belfast și Larne sunt uh, amenințate cu disponibilizări. Dacă am, am putea să ne gândim la salvarea acestor locuri de muncă prin diseminarea lor în mai multe fabrici și prin limitarea dividendelor plătite acționarilor. Deci mă întreb dacă acționarii și milionarii vor uh, primi mai puțin sau infrastructurile industriale care se descurcă bine vor fi distruse. Din păcate, într-o lume pentru care lăcomia este mai importantă decât nevoile, lăcomia este cea care domnește chiar dacă există Fondul European de Ajustare la Globalizare, electoratul meu nu va putea profita de acesta pentru că guvernul britanic uh, are ultimul de cuvânt de spus când vine vorba de a cere ajutor de la acest fond și a nu a depus o asemenea cerere care să vină în ajutorul lucrătorilor din Irlanda de Nord. Vă mulțumesc, domnul Arimon. Stimată doamnă președintă, 6.000 de uh, lucrători, 6.000 de oameni sunt, uh, au ajuns pe străzi în urma închiderii uh, sediului Caterpillar din Gosli. Este un fenomen apropiat, este un lucru apropiat de noi toți și aș dori și mă adresez uh, managerilor Caterpillar și le spun că ar trebui să se rușineze. Uh, Trebuie să ajutăm pe termen scurt uh, acești lucrători, în mod concret prin activarea Fondului European de Ajustare la Globalizare. Însă, pe termen lung, trebuie să creăm um, un cadru echitabil în Europa care să permită păstrarea locurilor de muncă în Europa. Pentru acest lucru avem nevoie de uh, două lucruri. În primul rând, să combatem uh, evaziunea fiscală. Caterpillar Caterpillar își transferă profiturile fără a plăti multe impozite în uh, Belgia, în, uh, în Elveția, chiar dacă își desfășoară activitatea în Belgia. Impozitele, cred, în Europa ar trebui să fie plătite acolo unde se desfășoară o activitate concretă și aștept cu nerăbdare și salut, de altfel, propunerea făcută de Comisia Europeană în acest sens. În al doilea rând, aș avea o întrebare. Este inteligent ca investițiile din fonduri uh, publice în parcuri industriale să nu fie posibile? Nu, pentru că acest lucru ucide de fapt aceste investiții. Aș avea, aș avea o idee concretă. În uh, aceste parcuri uh, industriale, cred că cadrul pentru investiții ar trebui să fie schimbat locurile de muncă în Europa pot, pot fi păstrate și prin intermediul investițiilor publice. Și apoi, cred că vom putea păstra uh, industria în Europa și vom putea um, să facem ca aceasta să crească dacă uh, vom putea recurge la mai multe um, inovații. Doar așa vom reuși să concurăm, să fim competitivi în fața celor care oferă produse Uh, ieftină. Deci cercetarea și dezvoltarea sunt importante. Sistemul educațional dual uh, este important peste tot în uh, Europa și, dragi colegi, datorăm o perspectivă de viitor lucrătorilor din Gosli și din Belfort. Deci, haideți să trecem dincolo de vorbe și să ajungem la acțiuni. Mulțumesc, doamna Werner. Doamna președintă, doamna comisar, dragi colegi, două, doi ani, 1958 și 1964. De foarte mulți ani se construiesc locomotive în Belfort și de foarte mulți uh, ani se produc uh, instalații industriale în uh, Gosli. Și prin închiderea acestor fabrici se pierde o tradiție um, industrială. În plus, pe lângă catastrofa umană, prin care trebuie să treacă lucrătorii care și-au pierdut locurile de muncă. Și aceste două, aceste două cazuri se înscriu într-o tendință. Între 2008-2015 s-au pierdut 3,5 milioane de locuri de muncă în sectorul manufacturier european. După anul 2000, în Franța s-au pierdut în acest sector mai mult de un milion de locuri de muncă, pentru că există o concurență puternică din partea sectorul industrial subvenționat de stat în uh, China. Această tendință uh, face ca așteptările din partea productivității să crească foarte mult și să nu mai fie realiste. Lucrătorii sunt expuși unor uh, presiuni care îi îmbolnăvește și cu toate acestea Europa își pierde încet încet baza industrială ceea ce nu are nicio legătură cu economia socială de piață. Guvernul francez s-a implicat în cazul uh, Belfort, însă Parisul singur nu va reuși să rezolve problema uh, funda- uh, fundamentală. Acestui proces uh, nu îi poate face față un singur stat uh, european. Avem nevoie de o soluție comună europeană interesele noastre în, uh, legate de o politică industrială trebuie să fie formulate printr-o politică coordonată europeană. Și am această așteptare din partea Comisiei Europene și din partea statelor membre. Și cred că trebuie să punem capăt politicii industriale existente până acum în Europa. Vă mulțumesc, domnul Salini. Președinte, gentile... Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, efectul, efectele negative ale închiderilor de la Caterpillar și al Stom uh, vor avea un impact și asupra Italiei, țara mea. Locurile de muncă din zona Milanului uh, sunt peste 200 și sper că uh, și guvernul italian va participa la găsirea unei soluții, pentru că cred că impactul este considerabil și pentru țara mea. Pe de altă parte, uh, există o problemă de responsabilitate și la nivel european uh, atunci când vorbim despre relansarea industriei uh, producătoare pe continentul nostru de unde necesitatea discuției noastre de astăzi. Industria producătoare nu este într-adevăr uh, o competență directă a Uniunii Europene. Cu toate acestea, uh, foarte multe sectoare uh, au un efect asupra relansării producției și nu putem să ignorăm toate aceste pierderi de locuri de muncă și să implementăm o politică energetică care vine în detrimentul politicii noastre industriale. Nu putem să ne plângem de pierderile de locuri de muncă și să acceptăm apoi apoi uh, uh, cu ușurință statutul de economie de piață conferit Republicii Populare Chineze uh, multe state membre au sunt în imposibilitatea de a-și relansa industriile și responsabilitățile factorilor politici care împreună cu uh, companiile uh, pot contribui la relansarea economiei noastre în interesul tuturor. Mulțumesc și, ultimul, și următorul vorbitor, domnul Lopez. E nevoie de reindustrializarea Europei, pentru că ne dorim o industrie puternică, ceea ce înseamnă o creștere durabilă și industria de asemenea este legată de salarii bune, de o mai bună protecție socială și de locuri de muncă mai stabile. Dar pentru a reindustrializa Europa, mai întâi trebuie să protejăm industria noastră, cea pe care o avem astăzi. Și uh, vreau să vă spun că în circumscripția mea, în Catalunia, există întreprinderi, uh, discut cu sindicate, discut cu reprezentanța ai lucrătorilor care îmi vorbesc tot timpul despre închideri, vorbesc despre fuziuni, așa cum e și Alstom, spre exemplu. Avem, avem o astfel de întreprindere cu o politică uh, foarte agresivă, cu dorința de a găsi beneficii fără niciun fel de limite. Și uh, mă întreb dacă și Comisia este sensibilă față de aceste aspecte. Trebuie să avem o, uh, un cuvânt de spus Trebuie să impunem niște norme, norme comune care să permită lucrătorilor, având în vedere aceste procese de restructurare, anumite drepturi, norme comune care să le permită să fie informați, consultați lucrătorii în aceste întreprinderi. Mulțumesc! Thank you. And uh, Mulțumesc! Și acum vom începe procedura catch de ai. Mai întâi domnul Kelly. Cred că această dezbatere este foarte importantă pentru că o provocare legată de competitivitatea Europei se referă la reindustrializare și obiectivele stabilite pentru 2020 sunt foarte importante. Pentru că dacă nu, vom asista la un masacru industrial cu multe locuri de muncă care vor fi transferate din Europa în alte locuri ale planetei și vor contribui la creșterea emisiilor de dioxid de carbon. Trebuie să tragem învățămintele necesare uh, din urma evenimentelor din trecut. Trebuie să avem o perspectivă de viitor și să creăm un cadru care să permită industriei să um, prospere. Avem o mare oportunitate în fața noastră în urma acordului de la Paris. Cred că astfel vom putea să recreăm baza industrială europeană plecând de la noi premise. Vă mulțumesc, care acum cuvântul domnul Blanco Lopez. Mulțumesc, doamna președinte. Spuneam în această dimineață că Europa se află într-un fel de tunel și intră într-o perioadă de criză și fiecare criză se înlănțuie în Europa. Crește naționalismul, crește populismul, crește de asemenea și nemulțumirea cetățenilor față de Uniunea Europeană. Și asta e legat și de faptul că sporesc inegalitățile, salariile scad, se pierd drepturile sociale și evident are de-a face și cu pierderea locurilor de muncă. De aceea trebuie să relansăm o politică industrială în întreaga Uniune Uniunea Europeană. Și dacă nu facem asta, atunci nu ne vom îndeplini obiectivul nostru al Comisiei Europene și anume de a spori uh, PIB-ul uh, industrial de la 15 până la 20%. Trebuie să trecem de la cuvinte frumoase la fapte. Trebuie să pariem pe noi oportunități, pe noi posibilități și să evităm dumpingul social, să evităm acea concurență neloială care există chiar și în propriile noastre state membre ale Uniunii Europene, așa cum se întâmplă, spre exemplu,

Η βιομηχανία στην Ευρώπη αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα, κυρίω μετά την πρόσφατη χρήματα. Mulțumesc, doamnă președinte. Trebuie să vedem care este uh, cauza problemei. Uitați-vă la situația de criză din ultimii ani. În Europa s-au închis sute de locuri de producție, s-au pierdut mii de locuri de muncă. Și iată că acum uh, pe această listă vin și se adaugă și lucrătorii de la Caterpillar și de la Alstom. În Grecia, uh, ca urmare a Troice și ca urmare a memorandumului, s-au închis foarte multe întreprinderi care au dus la adevărate horde de șomeri. Caterpillar s-a închis, în ciuda faptului că s-au redus cu 30% costurile de producție. Alstom, de asemenea, s-a închis, deși a semnat un acord important, un contract important cu, cu guvernul francez. Aceasta este Europa austerității, rezultatul acestei austerități. În fond, Asta trebuie să fie o lecție pentru uh, noi toți. Reindustrializarea Europei nu se va realiza doar prin acorduri de gen uh, TTIP și nici uh, datorită tinerilor din Berlin. Mulțumesc, domnul Iacovci gospođo predsjednice kakvu mi industrijsku politiku uopće imamo? da li zaista imamo industrijski model? doamnă președintă mă întreb dacă avem un model industrial dacă dispunem de o adevărată strategie pentru reindustrializarea europei subiectul dezbaterii noastre de astăzi și de asemenea care este industria pe care ne-o dorim. Nu am ascultat, nu am auzit multe elemente pe care mi le-aș fi dorit. Și aș dori să precizez puțin lucrurile. Discutăm despre Caterpillar, despre Alstom, cazuri la care trebuie să reacționăm, trebuie să dăm dovadă de solidaritate față de cetățenii care își pierd locurile de muncă, însă să ne gândim la ce, ce avem de făcut pe mâine, pe poi mâine, pentru a Um, nu ajunge în acea situație, de exemplu, și în uh, domeniul construcțiilor navale, care aduce o plus valoare europeană. Haideți să nu distrugem nici acest uh, sector. Este un exemplu concret pentru reindustrializarea Europei. Vă mulțumesc. Am încheiat dezbaterea la care au participat membrii Parlamentului și dau acum cuvântul doamnei comisar Tyson. Mulțumesc, doamna președinte, stimați membri, salut dezbaterea pe care am avut-o astăzi și să știți că am notat recomandările dumneavoastră. Și aș vrea să subliniez încă o, o dată faptul că prioritatea noastră imediat este să îi sprijinim pe cei care au fost astfel afectați. Uniunea Europeană își va demonstra solidaritatea față de regiunile afectate, față de lucrători și suntem gata să oferim sprijinul nostru către Fondul uh, European și alte politici și instrumente pertinente care pot acționa uh, pot să vă anunț că Astăzi Comisia a adoptat o propunere pentru a relansa, pentru a prelungi o derogare care să meargă dincolo de 2017, prevăzută în regulamentul referitor la la articolul 6 aliniatul 2 în, uh, al regulamentului uh, Fondului pentru Adaptare la Globalizare. Mai mult decât atât, noi trebuie să nu pierdem din vedere creșterea, ocuparea și facem acest lucru prin semestrul european, pentru că vrem să simplificăm regulile și regulamentele, să ne asigurăm că sistemul de impozitare încurajează și nu descurajează crearea de locuri de muncă și permite lucrătorilor să se reorienteze. Trebuie să creăm locuri de muncă, dar o vom face prin adâncirea, prin desăvârșirea pieței interne, unice. Este un instrument crucial. Un alt instrument crucial reprezintă planul de investiții Juncker, care are potențialul necesar pentru a putea face față unor astfel de situații. Acest lucru se înscrie în cel de-al treilea pilon al așa numitului plan de investiții. Și e clar că putem găsi acolo resurse suplimentare pentru creștere durabilă. Pactul de stabilitate a fost de asemenea menționat, însă vreau să notați faptul că închiderea uh, um, de la Alstom și uh, de la Belfort sunt un lucru total diferit de regulamentul care prevede pactul de stabilitate. Sunt două lucruri diferite. Noi ceea ce ne dorim este să avem o creștere durabilă și regulile acestui pact nu uh, au drept scop să se pună capăt investițiilor. Ba din potriva, așa cum spunea în această declarație, în această dimineață și președintele Juncker, e vorba de o răspundere comună, atât la nivel european cât și la nivel de state membre. S-a mai spus de asemenea și uh, faptul că există o, uh, o rezoluție a Parlamentului European pentru a combate concurența neloială. Evident, știm că există acest document, ne așteptăm, redactăm în momentul de față un răspuns și vom veni cu un răspuns în domeniul feroviar. Va face parte din efortul nostru comun de a menține și de a dezvolta această industrie. Apoi, în ceea ce privește acordurile comerciale internaționale, multe observații au fost făcute pe marginea lor. Pot să vă spun că doamna comisar Malmström este un negociator foarte bun. Ea negociază din greu și vi s-a spus deja de mai multe ori că nu vom avea un acord pe toate punctele, e clar, însă, evident, scopul acestui acord este tocmai să fie ceva bun pentru Europa și nu un lucru prost pentru Europa. Și evident că doamna comisar ține seama de toate consecințele sociale și acționează în așa fel încât să avem un viitor mai bun noi cu toții. Apoi s-a vorbit despre uh, statutul de economie de piață pentru China. Mulți au evocat acest aspect. Pot să vă spun că, indiferent care va fi decizia finală, un lucru este foarte clar. Vom avea diferite instrumente comerciale eficiente instaurate și aceste instrumente vor fi întărite și nu slăbite să ne permită să acționăm. Și în final, am să spun acest lucru în franceză, dacă îmi permiteți, doamna președinte, trebuie să spun așa cum spunea și domnul Baie, că și eu îmi doresc să salut reacția foarte demnă a sindicatelor și a conducerii locale din Gosli. E clar că sunt două elemente, uh, sunt două entități care și-au dorit să colaboreze. Europa tocmai asta trebuie să facă, să le ajute și să le susțină. Și în final, această decizie a unei întreprinderi, deși nu poate fi bine înțeleasă, uh, Uh, trebuie să ne facă să fim totuși optimiști. Pentru că nu ne putem permite să, să, să, să fim imediat pesimiști. E clar că situația e grea în regiunea Valonă, s-au uh, uh pierdut 9300 de locuri de muncă și întreprinderea aceasta a fost afectată și lucrătorii sunt toți, cu toții formidabili și au competențe, au uh, dinamism, uh, e o uzină modernă cu uh, echipament de calitate. Uh, și e clar că uh, e o decizie asemănătoare, curajoasă, care trebuie făcută așa cum s-a făcut pentru aeroportul din Charleroi. Eu știu foarte bine că oamenii care sunt astfel afectați uh, s-au săturat de astfel de mesaje, însă e clar că nu avem de ales, trebuie să colaborăm cu toții pe viitor. Și noi vă mulțumim, doamna comisar, dragi colegi, iată că acum dezbaterea este astfel încheiată.